urez bun venit doamnei Linda Beckeman, McKevin. Avem o întâlnire mixtă a AFET și DEVE cu privire la uh, instituirea instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internaționale. Avem procedura uh, comisiilor comune. Uh, votul va avea loc în 4 februarie, tot așa într-o întâlnire mixtă a comisiilor noastre. După cum știți, este o procedură foarte importantă pentru că ea va determina felul în care asistența europeană înspre țări terțe, 90 de miliarde de euro respectiv, va fi cheltuită în perioada între 2021 până în 2027 care va fi temelia pentru dezbaterile noastre de astăzi. Știți că nu avem prea mult timp pentru dezbatere și deci aș dori să dau cuvântul președintei Comisiei DV, doamnei McKevin, pentru prezentarea introductivă. Te rog, Linda. Mulțumesc. Ca să țin cont de timp, voi spune doar următoarele, stimați colegi. Suntem la câteva luni înaintea alegerilor și acest dosar e cel mai important dosar nu funcționează microfonul? Funcționează mai bine la socialiști microfoanele sus, de unde tocmai am venit. Cum spuneam, foarte pe scurt, pentru că nu avem timp. Ne aflăm la câteva luni înainte de alegeri și acesta este cel mai important dosar de care se vor ocupa cele două comisii ale noastre, pentru că ceea ce facem noi este să stabilim un cadru pentru felul în care finanțarea externă va avea loc între 2021-2027, adică acea perioadă pentru punerea în aplicare obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Mă bucur foarte mult că cei patru coraportori au un, o primă variantă de text cu ideile lor, niște idei ambițioase și cred că principalul mesaj pe care îl transmite Parlamentul e următorul. Știți că se tot discută despre un instrument, un instrument unic, dacă e nevoie de flexibilitate, atunci Parlamentul trebuie să aibă un rol foarte important în uh, cheltuirea finanțărilor, în planificarea strategică, cum și unde ajung banii. Noi, cei de la DEVE, am pus de asemenea accentul și pe tratat și pe obiectivele pe care le au politicile de dezvoltare și anume combaterea sărăciei. Acestea sunt elementele importante pentru comisia noastră și aștept acum cu nerăbdare să discut cu colegii de la AFET și cu cei de la DROA, astfel încât să avem o rezoluție foarte bună. Avem coraportori și primul dintre ei care va interveni. Cine dorește să înceapă? Nu știu dacă domnul Preda, domnul Engels, domnul Görens primul. Charles, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Când văd ce interes a suscitat reuniunea noastră, aș spune că data viitoare ar trebui să avem vreo 20 de coraportori, astfel încât să avem publicul de care ar, pe care l-ar merita o muncă de o asemenea importanță. Am fost patru coraportori. Am încercat încă de la începutul muncii noastre să ajung să ne reunim astfel încât să ajungem la niște concluzii care să ne ajute. La început a fost dificil, dar până la urmă am putut să constatăm că ne-am apropiat în grupul nostru și că am reușit să îmbunătățim textul pe care îl primisem de la comisie. Propunerea comisiei în ceea ce privește NDACI, unde sunt reunite majoritatea uh, instrumentelor externe de finanțare își doresc să fie incluse aceste fonduri în, în bugetul Uniunii Europene. E o ambiție pe care o are Comisia, o ambiție pentru că trebuie să fii foarte hotărât să o faci, trebuie să lupți să o faci. La nivelul Parlamentului European, mi se pare așa, la nivelul Consiliului, la nivelul statelor membre, nu pare să existe o unanimitate în acest sens. Eu cred că trebuie să progresăm pe domeniu, trebuie să luptăm pentru, pentru că la cum arată lucrurile acum pentru Fondul European de Dezvoltare, ei bine, Parlamentul European nu poate să-și utilizeze principalele prerogative. Ceea ce se întâmplă acum în practică, ca să mă exprim așa, e ceva post-democratic. Nu e principiul democratic pe care încercăm noi, noi să-l introducem în parteneriatele cu statele din Sud. Din această perspectivă, dacă noi ne dorim să dăm impulsuri spre democrație mm, pentru partenerii noștri în cadrul acestui instrument de finanțare, atunci ar trebui să dăm și noi un exemplu foarte bun în partea pe care, care s-a acoperit acum în Fondul European pentru Dezvoltare Durabilă în, în, pentru partea aceasta de dezvoltare. De la început am încercat să ne asigurăm că acest nou instrument respectă achiul Uniunii în cooperarea pentru dezvoltare și în politica externă în general. Am încercat să încadrăm atât cât a fost posibil instrumentul să ținem cont de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Am încercat să ne asigurăm că acest instrument se aliniază doctrinei existente și, de asemenea, ține cont de ceea ce am convenit pentru viitor, fie în cadrul Uniunii Europene sau în ceea ce privește Uniunea Europeană pentru Dezvoltare sau în cadrul Națiunilor Unite. și ne dorim ca atât statele membre cât și Uniunea Europeană să aibă obiective care să fie susținute și care să devină realitate. O a doua categorie de raționamente au de-a face cu procesul decizional. Am încercat să modificăm textul Comisiei pentru a asigura o mai bună transparență, un mai bun control parlamentar, o eficacitate crescută și, de asemenea, am încercat să respectăm principiul coerenței în domeniile politice. Și regăsiți toate acestea în amendamentele pe care le-am făcut asupra textului mai ales în articolul 34b, amendamentul 238, un mai bun control democratic al Parlamentului prin intermediul dialogului consolidat între Parlament, Comisie și SAE. Aceasta e o parte care trebuie să fie îmbunătățită, prerogativele Parlamentului și cealaltă parte înseamnă să îmbunătățim situația în domeniul codeciziei și în ceea ce privește implicarea noastră în sistem. Ne-am lăsat ghidați și de următorul fapt. Ce e bine pentru Parlamentul European fără să se afecteze negativ punerea în aplicare a instrumentului? Am început să discutăm în paralel cu Comisia să vedem cum putem să îmbunătățim poziția Parlamentului. Trebuie să spun că comisia, care îi mulțumesc pentru disponibilitate, nu ne-a încurajat să apelăm la actele delegate. Cu toate acestea, noi am făcut-o. Cred că reacția lui Felix ne arată foarte bine că eu nu am încercat să ascund adevărul în ultimele patru luni. Noi am încercat, nu știu dacă am reușit pe deplin, dar în dialogul constructiv am încercat să facem Comisia să înțeleagă și cred că a făcut-o că Parlamentul European nu mai poate să accepte situația actuală. Trebuie să facem un pas înainte. Sunt puține îmbunătățiri propuse, dar sunt esențiale. Am introdus opt acte delegate pentru a arăta că și Parlamentul European trebuie să aibă un cuvânt de spus. Încă o dată, nu sunt tentative care să uh, deranjeze munca a Comisiei Europene sau a Serviciului de Acțiune Externă. Din contră, ne dorim să avem și noi un cuvânt de spus în aceste subiecte importante, strategice și în ceea ce privește sumele care trebuie alocate pentru îndeplinirea obiectivelor. Și mă voi opri aici pentru că Va trebui să reexplicăm totul și în grupul nostru, astfel încât și colegii noștri care nu au putut să fie astăzi alături de noi să se poate exprima și cred că sunt foarte mulți și vor trebui să recupereze totul în săptămânile următoare. Mulțumim, Charles! Acum urmează cu raportorul din partea PP, domnul Preda. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi spune câte ceva în legătură cu munca pe care am efectuată. Ideea de a avea obiective clare și distincte pentru diferitele politici. Și voi începe cu vecinătatea. În primul rând, aș dori să spun că spuneam în acest Parlament că e nevoie de un instrument separat și mie îmi pare rău că Comisia Europeană nu a ținut cont de solicitarea noastră pentru un instrument separat. Am dorit să introduc asemenea trimitere în expunerea de motive, coraportorii au susținut o asemenea idee. Tot în expunerea de motive am spus că trebuie să spunem clar că noi suntem deschiși spre negocieri ulterioare cu Consiliul de a rediscuta această separare a instrumentului de vecinătate, astfel încât să ne gândim în cadrul instrumentelor financiare la această relație specială între Uniunea Europeană și statele din vecinătate. Spuneam de mai multe ori că nu putem pune pe picior de egalitate Georgia și Bolivia. Și mă scuzați că m-am exprimat atât de clar. Am auzit de asemenea că există reticențe din partea statelor membre pentru includerea instrumentului de vecinătate și pe alte aspecte de arhitectură, cum ar fi și includerea FDD. Eu cred că noi doream să muncim într-un fel responsabil, să îmbunătățim munca Comisiei. Avem și un capitol special pentru a răspunde nevoilor specifice statelor din vecinătate. Noi ne dorim să continuăm să consolidăm cadrul politic și ne dorim ameliorări bine țintite, în o abordare în funcție de rezultate în ceea ce privește politica de vecinătate. Capitolul de stabilitate și pace. Aici suntem de acord să introducem dispoziții dispoziții pe toți pilonii, astfel încât să ne asigurăm că luptăm împotriva conflictelor și ne aliniem cu obiectivele din NDCI. Propunem 2 miliarde de euro pentru stabilitate și prevenirea conflictelor în cadrul pilonului de acțiuni de urgență. Ne dorim de asemenea să existe o viteză crescută în ceea ce privește intervențiile și apoi dezvoltarea și intervine aici instrumentul pentru menținerea păcii. Totul trebuie să fie văzut în contextul dezvoltării durabile. Sunt bani care nu pot fi folosiți pentru muniție sau în uh, scopuri militare. Mai avem o sumă de peste 600 de milioane de euro pentru activități care sunt prevăzute pentru perioada 2018-2020. În ceea ce privește cooperarea cu partenerii strategici, cu statele industrializate, în DCI ar trebui să permită o asemenea colaborare cu partenerii intermediari. Propunem ca programul care există pentru politica externă să fie un program tematic. Iată în câteva cuvinte intervenția mea și, în final, aș dori să mulțumesc secretariatului celor două condiții Comisii DV și AFET pentru munca extraordinară pe care au făcut-o. Vă mulțumesc foarte mult. Da, vă mulțumim. Într-adevăr, toată lumea a muncit din greu. Am avut patru cu raportori și a trebuit să muncim într-un timp atât de scurt, așa că da, foarte bine. Urmează Frank Engel din partea PP din Comisia DEVE. Mulțumesc, Linda. Voi uh, începe de unde a lăsat-o Cristian. Voi adăuga uh, mulțumirile mele tuturor colaboratorilor noștri, colaboratorilor din echipa mea și celor de la grup și din comisii care au uh, compilat acest dosar. Sunt totuși 200 de pagini și aproape 400 de amendamente. A fost o muncă colosală. Vreau să spun următoarele lucruri. Mai întâi, cred că ar fi util să ne aducem aminte că nu avem un instrument unic, nu vom avea un instrument unic pe viitor, nici două, nici un instrument unic pentru dezvoltare, dacă nu ne vom face în așa fel încât Fondul European pentru Dezvoltare să fie bugetizat. Și asta nu este încă sigur, mai ales din partea Consiliului și s-ar părea că anumite state membre, dintre care și state mari, nu sunt foarte uh, în favoarea intrării uh, fondurilor pentru dezvoltare în buget. Tot ceea ce facem noi depinde de bugetizarea Fedului. Dacă nu, nu mai vorbim despre același lucru. Cu raportorii Având în vedere complexitatea te tematică a Africii subsahariane și a dezvoltării, a fost să prevedem ceea ce nu a prevăzut foarte clar Comisia, că acest instrument să lase loc pentru punerea în aplicare a anumitor lucruri. Avem, pe de o parte, strategia generală pentru Africa, strategia, ă, parteneriatul între cele două Uniuni, Uniunea Europeană și Uniunea Africană, care astăzi în finanțarea acțiunii externe nu prea se regăsește și este clar că dacă Africa astăzi este încă împărțită într-o zonă de vecinătate nord și o zonă ACP, Africa subsahariană mai în sud, este imperativ ca pe viitor să existe conexiuni, legături, inclusiv în finanțările concrete, pentru o politică care să se adreseze întregului continent african și care să permită un adevărat parteneriat cu continentul african în ansamblu său. Și acest lucru este valabil uh, și pentru altă realitate geografică a tuturor țărilor ACP. Uh, până acum am avut o împărțire geografică a acțiunii externe care împărțea Africa, Caraibele și Pacificul în trei regiuni distincte. Dacă menținem parteneriatul ACP într-un fel sau altul, nu este un lucru ideal, deci ar, am dorit să avem o realitate ACP și pentru finanțare pe viitor. Charles a vorbit despre guvernanță și despre programarea care va fi mai politică. Acest lucru va fi valabil și pentru țările în curs de dezvoltare și mă bucur de acest lucru pentru că dacă facem ceea ce propune raportorul și Parlamentul va avea un cuvânt de spus în legătură cu orientările specifice pentru fiecare țară și orientările regionale din politica noastră de cooperare cu Africa. Astfel, Parlamentul European ar deveni un adevărat partener în conceperea politicilor, așa cum Georgia nu e Bolivia, aceste politici nu pot să fie aceleași pentru Republica Centrafricană, Tanzania, Ghana sau Mauritania. Voi încheia cu o problemă pe care nu am rezolvat-o, nu e ușor de rezolvat. E vorba de rolul partenerilor și mai ales a Băncii Europene de Investiții în punerea în aplicare a politicii și finanțarea. Unii au acuzat Comisia că dorește să devină un fel de bancă și că ar fi dorit să îndepărteze Banca Europeană de Investiții de la rolul său logic de prim partener în finanțarea acțiunii externe. BEI, în momentul de față, nu consacră decât un procent mic din uh, volumul său total al finanțărilor cooperării pentru dezvoltare în Africa. Și Comisia, din câte am înțeles, nu are de gând să devină bancă dar poate a venit momentul să ne gândim împreună cu celelalte instituții și Banca Europeană de Investiții la nevoia de a crea o bancă europeană de dezvoltare, ceea ce nu, care nu există azi. BEI nu este o bancă europeană de dezvoltare. Poate o viitoare ramură a BEI ar putea deveni o bancă de dezvoltare sau altă instituție financiară, dar în orice caz ar fi util să începem să ne gândim la această posibilitate de a crea o bancă europeană de dezvoltare. Nu e logic ca toată lumea să aibă bănci de dezvoltare, cu excepția Uniunii Europene. Toți partenerii noștri majori au, Africa are o astfel de bancare și Asia, dar Uniunea Europeană nu. Și nu pot să văd cum ar fi lucru bun faptul că UE nu are o bancă de dezvoltare. Deci, iată, este încă o chestiune de rezolvat și trebuie să mergem în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc, Frank! Urmează domnul Panțerii de la Subcomisia pentru Drepturile Omului. Vă rog! Grație! Mulțumesc! Și eu doresc să mulțumesc tuturor colaboratorilor care au lucrat mult la acest raport. Eu m-am ocupat de cea mai bună parte din raport. Drepturile omului și libertățile fundamentale. Am introdus noi prevederi care permit suspendarea sprijinului oferit unei țări dacă aceasta nu respectă principiile democrației, ale statului de drept, nu respectă drepturile omului sau libertățile fundamentale. Bugetul pentru activitățile pentru drepturile, legate de drepturile omului și democrație a crescut cu o jumătate de miliard de euro ca să luptăm împotriva reducerii spațiului societății civile la nivel mondial. În ceea ce privește ONG-urile și autoritățile locale, bugetul a crescut pentru ONG-uri cu 700 milioane de euro și pentru autoritățile locale cu 0,5 miliarde de euro. În ceea ce privește uh, SD+, coraportorii sprijină crearea unui nou fond SD Plus și o garanție unică pentru acțiunile externe cu un maxim de 60 de miliarde de euro buget operațional. Apoi, în raport, uh, se prevăd o serie de garanții pentru investiții care să garanteze la dezvoltarea durabilă, respectând standardele sociale, de mediu și drepturile omului. În fine, guvernanța a fost inclusă ca articol în regulamentul de bază al fondului și nu în anexă. Un ultim punct în legătură cu bugetul, modificările produse de coraportori se bazează pe ideea că instrumentul trebuie să poată să fie programat pe cât posibil pentru a garanta un control democratic și să lase în același timp marjă de manevră și flexibilitate consolidarea dotărilor financiare pentru drepturile omului, societatea civilă, autoritățile locale și provocările globale sunt compensate de o reducere a rezervei. Apar modificări pentru a reflecta mai bine importanța strategică a unor zone geografice și tematice. În fine, raportul repetă poziția Parlamentului în legătură din uh, raportul uh, de la jumătatea perioadei în cadrul financiar multianual cu investiții în Africa 3,5 miliarde de euro care trebuiau împărțite între Africa subsahariană 2,4 miliarde și vecinătate 1,1 miliarde. Doresc să mulțumesc și colaboratorilor mei care în ultimele luni au uh, uh, și-au adus contribuția la acest raport. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Ar fi trebuit să spun că domnul Panțeri nu este doar președintele Subcomisiei pentru Drepturile Omului, dar este și al patrulea co-raportor um, din partea grupului socialist. Acum trecem la raportorii din umbră. Vă citi numele pe care le am pe listă. Să vedem dacă e toată lumea prezentă. Domnul Austrevicius, Sabin Lösing, Michael, Michael Galler și Eduard Cucan. Mai dorește cineva să ia cuvântul pentru a prevedea timp? Nu? Bun, atunci voi da cuvântul celor patru colegi, având în vedere că urmează o audiere la FET la 11 și 15, da, nu e ok, avem timp. Trebuie, bineînțeles, să ascultăm și comisia. Începem cu domnul Austrevicius, care înlocuiește pe doamna Șache. Mulțumesc. Într-adevăr, iau cuvântul în numele Maricei Șache, care dorește să-i felicite pe coraportori pentru tot ceea ce au făcut în acest raport în ultimele săptămâni. Faptul că raportorii deja au depus peste 300 de amendamente arată cât de complex este acest dosar. Colega noastră speră că vom face progrese substanțiale înainte de sfârșitul mandatului, dar subliniază că noi acum lucrăm la poziția Parlamentului European, care este sprijinită de toate grupurile politice. Marice va depune o serie de amendamente care se vor concentra pe următoarele lucruri să se asigure că există o structură orizontală de guvernanță la Comisia Europeană și la SEAE care să uh, dea de seamă și în fața Parlamentului European. Apoi, drepturile omului să fie la baza relațiilor externe ale UE. În al treilea rând, să se asigure că există un cadru de politici pe, în care, pe, pe bază pe care să se dezvolte politicile și programele. În al patrulea rând, să existe indicatori de performanță pentru fiecare acțiune pentru a permite monitorizarea și evaluarea regulată. În numele Maricei Șache, urez raportorilor mult succes și Marice va rămâne în contact cu dânsii pentru ca textul final să fie cât mai bun. Mulțumesc foarte mult! Thank, thank you very much. Vă mulțumesc și eu, Sabine Lusing. Vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Aș dori, în primul rând, să subliniez că grupul meu uh, ni se pare foarte îngrijorător că tot mai multe fonduri europene care ar fi trebuit în conformitate cu articolul 208 uh, uh, să meargă la asistență pentru dezvoltare Uh, se duc în uh, deci, uh, domeniul politicii de migrație și de securitate. Câteodată se finanțează chiar acțiunile militare și nu pentru combaterea sărăciei. La fel ca și schimbarea instrumentului pentru stabilitate și pentru pace, așa s-a întâmplat, dar și fondurile fiduciare pentru Africa și e evident acest lucru pentru că Uh, instrumentul până acum a devenit acest nou uh, instrument. Salut! Faptul că uh, amendamentele respective depuse au dus la o întărire a articolului 208 și cel puțin se, se folosește un alt limbaj în ceea ce privește migrația și mai ales în ce privește migrația obligatorie. Totuși, cred că Uh, aceste instrumente, care sunt foarte numeroase, nu aduc mai multă eficiență, ci, uh, din contră, aduc uh, tot mai multă lipsă de transparență. Și, din punctul nostru de vedere, fuzionarea unui domeniu al politici în acest instrument de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională, duce la o Uh, subordonare a, a subvențiilor europene uh, la, la, la uh, obiectivele economice ale Uniunii Europene. Nu cred că este o contribuție la stabilitate. Și în încheiere aș dori să adresez o întrebare raportorilor, mai ales domnului Preda, pentru că el se ocupă din partea de afet. Domnule Preda, la ultima ședință a raportorilor ne-a spus că în dezbaterile cu Comisia ați încercat uh, Uh, să vedeți, să vă asigurați că ENI, instrumentul pentru drepturile omului, rămâne în afara noului uh, instrument. Mm, nu e de mirare uh, faptul că nu ați primit un răspuns pozitiv dar și-aș dori să vă mai întreb, uh, intenționați să nu mai solicitați acest lucru, pentru că ambele instrumente, din punctul meu de vedere, în uh, raportul dumneavoastră, trebuie să fi, figureze în uh, instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională. Așa cum am spus, uh, eu cred că toate instrumentele trebuie să fie foarte bine prezentate în mod uh, explicit, pentru că dacă nu, nu putem să ne exercităm controlul democratic. Și cu actele delegate nu se va schimba nimic, pentru că am avem deja experiență și știm din experiență că cu actele delegate uh, am uh, obținut nu mai multă transparență la instrumentele actuale. De ce ar trebui să se schimbe? Am văzut cu uh, EPA. Cred că e nevoie să punem accentul pe flexibilitate Uh, tocmai prin schimbarea actelor delegate. Și o ultimă întrebare, care este diferența între un enhanced dialog, dialog consolidat și dialogul strategic, strategic dialog pe care l-am avut până acum? Mulțumim, iată întrebări pentru coraportori și acum dăm cuvântul celorlalți vorbitori care nu sunt raportori din umbră, domnul Mar Galer întâi. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorilor uh, și aș dori să le spun că criticile nu-i vizează pe ei personal, ci pentru cei care au ales această procedură. Eu am rezerve foarte puternice. Cred că timpul sau calendarul stabilit pentru această misiune foarte complexă este prea scurt Uh, nu putem uh, avea o uh, poziție cuprinzătoare în comisiile noastre respective, astfel încât să avem o reflexie împleu, împleu, deci, comună și aprofundată. Și nu avem timp să evaluăm variantele. Și s-a spus deja acest lucru, colegul Görent l-a spus deja, avem mai mulți reprezentanți ai celorlalte instituții decât deputați în sală. E demoralizant. Eu mi-aș fi, mi-aș fi dorit să procedăm ca în 2006, pentru că atunci am obținut un rezultat bun. În ultimii, în ultimii ani, uh, eu m-am uh, ocupat de comisii relevante, deci Comisia AFET uh, pentru drepturile omului, SEDE, Comisia de Comerț Internațional, am făcut parte și din tot felul de delegații Ehm, chiar în această dimineață m-am întors de la uh, Cotonou, deci am uh, participat la o reuniune cu țările ACP. E foarte important pentru mine ca uh, acest set de instrumente pentru politica externă să fie cuprinzător și să fie și ușor de folosit și de aceea aș dori să menționez trei puncte pe partea de conținut. În primul rând, am rezerve în ceea ce privește uh, reducerea mijloacelor. Am citit că 95% din toate cheltuieli uh, într-adevăr uh, ar trebui să reflecte criteriile pentru politica de dezvoltare. Deci, uh, care ar trebui să fie măsurile care nu au de-a face direct cu acest instrument? Și mă refer, de exemplu, la ajutoarele externe pe care le acordăm și care sunt foarte numeroase. Aș dori să știu, uh, deci, uh, cu împărțirea acestor uh, instrumente în funcție de prioritățile europene, cum vom reuși să acordăm totuși acești bani? În ceea ce privește cooperarea cu statele terțe și cu regiunile, aceste lucruri ar trebui să se reflecte la, mod, la modul concret în felul în care acordăm banii și dacă se poate pe termen scurt și dacă se poate să ducă și la schimbări. Textele juridice pe care le discutăm ar trebui să prevadă și mecanisme adecvate pentru uh, controlul parlamentar și pentru uh, influența parlamentară. Aș dori să se verifice care este avantajul Uh, fuzionării a șapte până la zece instrumente într-unul singur și care sunt dezavantajele acestei uh, contopiri. Și apoi o altă observație pe care am mai uh, exprimat-o în domeniul democrației și pregătirii alegerilor avem de-a face cu o situație în care, atât în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare și de dezvoltare, avem probleme foarte mari. Există actori uh, internaționali care uh, activează la fața locului și trebuie să ne uh, asigurăm că pot cu adevărat să își facă treaba astfel încât ONG-urile care participă la misiunile de observare electorală o fac eficient. Și deci aș dori ca această observație să fie preluată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cifra cred că este 92% în propunerea comisiei Um, acestea sunt obiective de dezvoltare uh, care pot fi raportate, nu neapărat în țările din vecinătate. Raportorii au făcut să crească acest procent la 95%, dar ei pot să explice. Nu sunt doar pentru țările de care se ocupă Comisia Devi. Deve. Uh, urmează acum domnul Cucan. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să mulțumesc raportorilor, coraportorilor și tuturor celor care s-au implicat în acest dosar pentru că au apărut o serie de nuanțe și de complicații. Deci nu e doar un dosar deloc ușor. Am mai spus deja că sunt, am fost destul de sceptic când am văzut prima propunere a Comisiei, că a fost raportor uh, pentru fondurile de dezvoltare din trecut. Am identificat și elemente interesante în combinarea instrumentelor noastre externe, majorității, externe, uh, majorității instrumentelor noastre externe Uh, într-un singur cadru. Mi se pare esențial să păstrăm um, logica inițială a unui instrument bazat pe politici în uh, relația cu partenerii noștri. Este crucial ca instrumentul să stea la baza eforturilor noastre de cooperare și uh, să ofere o soluție care să ne îmbunătățească relațiile cu țările din vecinătate. Trebuie să aducem mai multă vizibilitate pentru politica europeană din vecinătate și să promovăm uh, obiectivele politicile noastre în această regiune. Este important ca bugetul pentru acest instrument să, fie, să se orienteze pe atingerea um, obiectivelor Uniunii Europene în legătură cu aceste țări și nu să meargă doar ca ajutor pentru dezvoltare sunt pentru principiul more for more. Condițiile trebuie să fie clar stabilite de la început. Am stabilit principiile pentru um, a um, putea să apreciem eforturile care să ducă la mai multă democrație și o mai bună aplicare a drepturilor omului. În același timp, țările din vecinătate trebuie să beneficieze de o diferențiere inclusiv în funcție de, re, de relațiile noastre din trecut cu aceste țări. Trebuie să avem uh, o poziție mai favorabilă pe, uh, față de țările care au un acord de asociere. Trebuie să existe un cadru pentru a discuta performanțele și alocările din, pe baza principiului more for more. Dialogul strategic nu a răspuns în toate cazurile așteptărilor noastre și Parlamentul European împreună cu Consiliul cred că trebuie să creeze un cadru mai structurat structurat al dialogului cu Comisia pe acest subiect. În fine, în ceea ce privește FSD+, cred că trebuie să ne asigurăm că există un pilotaj comun în acestui instrument la care să participe și Parlamentul European. Instrumentul trebuie să servească obiectivele noastre politice în zonele, zona geografică care îi se adresează Trebuie să ne asigurăm că dacă EFSD intră în, uh, același, în același cadru, vom obține mai multă coeziune, mai multă coerență în politicile noastre. În fine, când vorbim despre instrumentele financiare, trebuie să deschidem discuția în legătură cu rolul instituțiilor financiare ale UE. Trebuie să avem discuții substanțiale în legătură cu modul în care trebuie să arate um, debursarea asistenței financiare. Mulțumesc! Mulțumesc! Motivul pentru care sunt puțini colegi prezenți uh, este tocmai faptul că în Benin, în această săptămână, are loc o, alegere, o adunare parlamentară comună. Domnul Austrevicius doriți să luați cuvântul în nume propriu. Da. Da, am încă un mandat și am un cuvânt de spus. Doamnă președinte, dragi colegi, după ce am luat decizia să contopim toate instrumentele într-un instrument nou, acest instrument nou trebuie să fie la fel de cât mai, cât mai eficient uh, și complet posibil. Dar, după părerea mea, din ceea ce văd din procesul, în, proces, în legătură cu procesul de uh, modificare a practicilor, trebuie mai întâi să evaluăm practicile um, precedente. Nu există posibilitatea de a suspenda asistența dacă fondurile sunt acordate ca gest de prietenie, dar dacă nu se ceară nimic în schimb. Despre de ce, de ce spun asta? trebuie să permitem asistenței uh, financiare europene să asigure mai întâi o vizibilitate maximă a UE în țările respective, așa cum au spus și colegii. În al doilea rând, să ne asigure um, că nu finanțăm dictaturi și există multe și să fie folosite ca mijloace de presiune politică față de aceste țări terțe și să ne permită să ne atingem propriile obiective, mai ales uh, în interesul securității cetățenilor noștri. De aceea sunt în favoarea suspendării asistenței și condiționalității um, care trebuie să fie introduse în acest regulament. De aceea sunt pentru un nou articolul 15a în legătură cu suspendarea asistenței, printre alte prevederi, cum ar fi nerespectarea principiului democrației, statului de drept și nerespectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, trebuie să ducă la astfel de suspendare. Repet, propunerea care a fost deja votată la, în avizul AFET în legătură cu instrumentul pentru siguranța nucleară. Altfel spus, sprijinul UE prin intermediul acestui instrument trebuie să fie condiționat de cooperarea mm, acestei țări cu UE în domeniul nuclear, mai ales în cazul în care există preocupări în legătură cu țări candidate eh, sau parteneri din vecinătatea noastră. Voi depune amendamentele mele în timp util pentru a mă asigura că această condiționalitate pentru securitatea nucleară completează celelalte tipuri de condiționalitate, cum ar fi în, cel, în legătură cu schimbările climatice sau uh, comportamentul democratic. Mulțumesc! Dau acum cuvântul reprezentanților Comisiei. Directorul general de la DEFCO este prezent. Stefano Mancevici, vă rog. Două minute. Thank you, thank you. Știți cum stăm cu timpul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc Linda și în primul rând aș dori să vă mulțumesc tuturor, dar mai ales raportorilor pentru acest efort comun de a pregăti acest uh, proiect de raport uh, în mod uh, foarte organizat propunem o mare schimbare și deci e normal ca procesul să fie complicat. Cu toții suntem convinși că acest uh, raport reprezintă un pas foarte important înainte și o contribuție prețioasă pentru ca procesul să meargă înainte. Uh, cred că instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională poate reprezenta un uh, moment uh, crucial pentru Parlamentul European, dar mai ales pentru ca Uniunea Europeană să fie mai eficientă în acțiunea sa în lume. Haideți să ne axăm acum pe arhitectură. Cu siguranță vom analiza mai îndeaproape toate contribuțiile și vom avea ocazie să ne referim la ele, dar haideți să ne Uh, referim la partea de arhitectură, temeiul ei punctul nostru de plecare. Deci noi dorim ca instrumentul să fie mai uh, eficace. Instrumentul nu e politică, e în slujba politicii. Și apoi integrarea în bugetul Fondului European pentru Dezvoltare, de care se ocupă Parlamentul European și pe care îl uh, controlează Uh, ca de altfel întreaga uh, arhitectură de cooperare pentru Uniunea Europeană. Și deci, având în vedere acest uh, punct de plecare, e foarte important să ne ocupăm în primul rând de guvernanță. Înțelegem acest lucru și suntem și dornici să ne confruntăm cu acest aspect. Avem o poziție generală a Parlamentului. Întotdeauna răspunsul dumneavoastră a fost acte delegate. Eu aș dori să vă spun că nici eu, nici noi nu suntem convinși că actele delegate sunt uh, instrumentul cel mai adecvat pentru a atinge acest obiectiv. În primul rând, e o problemă de eficacitate. Timpul mediu de uh, adoptare este de 15 12-15 uh, luni pentru un act delegat. Deci nu putem vorbi de o acțiune mai rapidă. Apoi e greu de înțeles, având în vedere definiția actelor delegate, Uh, sigur, uh, trebuie să mergem la detaliu și apoi ar putea avea un impact negativ asupra programării comune cu țările uh, respective. Deci, ar trebui să abordăm guvernanța dintr-o prismă puțin diferită. Suntem de acord cu toții că e nevoie de un rol mai politic în amonte a Parlamentului European. În configurarea orientării politicii externe, dar ar trebui să facem diferența cu uh, competența de control, care nu trebuie să fie confundată cu micromanagementul. Și eu cred că nu e vorba de un, politi- de un control uh, politic aici. E foarte important uh, că guvernanța uh, să rămână punctul central, deci să continuăm să discutăm. Apoi, partea, pe partea de evoluție vă pot spune că cei 95% sunt uh, un fel, sunt, uh, trebuie puși sub semnul întrebării. Să nu uităm că acest instrument uh, înlocuiește alte instrumente, nu toate cu obiectiv de dezvoltare, deci să nu subminăm procesul. Există un, uh, alte domenii în care uh, valoarea adăugată a intervenției europene a dus la îmbunătățirea vieții și a securității. Am optat uh, pentru 95% uh, ca pentru un fel de vestă antiglonț. Apoi, în ceea ce privește Africa și vecinătatea apropiată, adoptarea uh, precauției uh, așa numitei uh, alocate, mai ales în ce privește uh, de, de ce ne va permite să avem mai multă flexibilitate? Haideți să vedem cum putem să avem o definiție transparentă. Investițiile. Și mă apropiu de, de final acum. E clar că nu vrem să ne transformăm într-o bancă, dar vrem ca Uniunea Europeană să uh, folosească banii de dezvoltare uh, pentru a finanța investițiile private în conformitate cu agenda de la Addis Abeba. Apropo, nu permitem noi. BEI-ul are un rol de finanțare, deci e o bancă pe care dorim să-l consolidăm și să-l respect. Dar aș dori să vă reamintesc că avem de-a face cu uh, o arhitectură deschisă. Avem uh, și alte bănci de dezvoltare în europeană și astfel consolidăm uh, programarea comună, dacă avem această arhitectură comună. Dar suntem de acord cu multe dintre observațiile făcute și, în fine, cred că vorbesc în numele tuturor, E foarte important ca Serviciul pentru Acțiune Externă să aibă un rol mai important. A fost o propunere comună. Gestionăm împreună, lucrăm împreună. Și deci, avem decizia de înființare a Serviciului de Acțiune Externă care stabilește foarte clar rolul înaltului reprezentant și al serviciului în Uh, programarea uh, respectivă. Sigur că obiectivul nostru este să cooperăm cât mai bine, dar noi ne angajăm în acest sens și de aceea numele tuturor trebuie să vă spun că amendamentul respectiv nu credem că este necesar, dar putem să, putem să continuăm să negociem. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult! Domnul Daniel și după aceea Daniel Insen uh, și după aceea cineva de la Serviciul de la Acțiune Externă. Da, mulțumesc pentru că mi am că nu avem uh, prea mult timp la dispoziție, ceea ce înseamnă că nu voi primi prea mult timp eu. Ca și Stefano, aș dori să-i uh, felicit și să le mulțumesc raportorilor pentru acest raport, care este foarte util pentru dezbaterile ulterioare. În ce privește instrumentul de vecinătate, care a fost menționat în dezbatere? Aș dori să subliniez, din punctul meu de vedere, faptul că instrumentul acesta este foarte important din perspectiva politicii de vecinătate și spun asta pentru că acest instrument ne acordă flexibilitatea necesară, simplificarea și ne permite să ne ocupăm de uh, aspectele menționate de domnul Cucan mai bine de uh, specificitățile, cooperării noastre cu uh, vecinii. Și de aceea noi considerăm că instrumentul unic este abordarea potrivită pentru a consolida acțiunea europeană și sprijinul european pentru reformele respective pe care uh, încercăm să le uh, încurajăm. Aceasta a fost prima observație din partea mea. A doua. Salut cele menționate în raport despre importanța performanței a rezultatelor. E ceva care este foarte specific uh, pentru intervenția noastră în vecinătate. Cred că se reflectă bine și în propunerea noastră, dar ce a spus dumneavoastră în legătură cu putem, uh, putem verifica trebuie să fie discutat, dar nu trebuie să uităm că nu ar trebui să ne punem într-o poziție în care să fie mai greu să influențăm cu adevărat procesul de reforme pe care dorem să le uh, impulsionăm în țările respective. Și în ceea ce privește vizibilitatea, și a fost menționată, acest instrument unic va ne va permite să obținem mai multă vizibilitate. Și, deci, și din această perspectivă este un instrument uh, foarte util ca atare și uh, atunci când instrumentul va fi implementat, vizibilitatea va fi în prim plan, vă pot asigura de acest lucru. Mulțumim! Cristian Leffler are acum cuvântul, nu știu, nu l-am văzut. Abadam, îmi cer scuze, mă uitam, uh, dar în direcția greșită. Este uh, vicedirector de la Serviciul de Acțiune Externă. Mă cam ascund uh, aici prin bancă. Uh, mulțumesc uh, pentru această oportunitate. Aș dori și eu să mulțumesc coraportorilor pentru munca excelentă pe care au depus-o, pentru prezentările foarte clare și pentru recomandările uh, pe care le-au făcut. În raport uh, există dorința de a începe pe o nouă bază pentru a coopera uh, în domeniul cooperării externe. E un mesaj foarte încurajator pentru noi. Domnul Preda a exprimat câteva îndoieli personale în legătură cu fuzionarea într-un uh, instrument. Spunea că nu putem trata Georgia cum uh, tratăm Bolivia. Da, e adevărat, ați dreptate. Dar nu putem aborda Georgia așa cum uh, tratăm cu Canada sau cu Norvegia. Și spun asta pentru că avem de-a face cu un instrument global. Dar instrumentul ne permite flexibilitatea necesară și e chestiunea cea mai importantă de a aborda configurări, configurări diferite din punct de vedere tematic și geografic decât uh, Uh, am făcut până acum. Pentru a răspunde domnului Galler, instrumentul pentru drepturile omului e uh, uh, e incorporat. Pentru noi, drepturile omului nu reprezintă o chestiune de nișă, e o chestiune foarte importantă, așa cum spunea și domnul Austrevicius în numele doamnei de șache. E o chestiune crucială și trebuie să intervină la toate nivelurile la care acționăm, cu un accent foarte puternic pus pe uh, instrument care sigur că uh, ține cont de drepturile omului, dar trebuie să fie inclus și în uh, partea de uh, geografică. E flexibilitatea de care avem nevoie pentru a obține acest lucru. Așa cum a spus uh, Stefano, cooperăm cu statele membre în programarea comună pentru a obține un impact mai puternic pentru acțiunile Uniunii Europene. Și deci, dacă vrem să creăm un act, un, un, un cadru unic pentru un instrument consolidat, putem avea un vector uh, politic mai puternic pentru acțiunile noastre. În acest sens, trebuie să avem uh, dialogul politic consolidat, care este un element cheie pentru guvernarea instrumentului. Domnul uh, Mazevizi a menționat uh, dialogul politic a Monte, sunt de acord cu el, dar uh, eu aș fi și pentru un dialog politic uh, în aval și domnul uh, Austrevecius, uh, citind contribuția doamnei Șache, a spus acest, acest lucru în legătură cu monitorizare și evaluare la uh, toate nivelurile. Și trebuie să avem și în curs, nu numai în uh, faza inițială și doar la sfârșit uh, să vedem ce s-a întâmplat, ci ar trebui ca monitorizarea să se facă în mod constant pentru a Uh, vedea dacă uh, recomandările politice din partea statului, statelor membre și ale Parlamentului sunt uh, încorporate. Înțelegem temerile Parlamentului, ne temem că dacă punem prea mult accentul pe instrumentul actelor delegate, eu am numărat șapte, domnul Görenț mi-a spus că e vorba de opt, m-a depășit. Avem loc și pentru acte delegate, dar nu credem că Uh, multiplicarea lor e modul cel mai uh, eficient pentru a asigura o guvernanță dinamică, cu un accent uh, puternic politic pe viitor. Mulțumesc! Um, Mulțumim foarte mult! Co-raportorii, nu mai avem timp și AFET are o audiere importantă cu privire la Japonia. Nu știu dacă trebuie să interveniți fiecare dintre dumneavoastră. Domnule Görens, doriți să interveniți, Cristian, însă vă rog pe scurt. Domnul Görens întâi. Mulțumesc, doamna președinte. Am uitat să spun în intervenția mea de la început. Următoarele și eu vreau să le mulțumesc tuturor acelora care ne-au ajutat, întregii echipei și membrii comisiei AFET și membrii comisiei DEVE. Probabil că există o neînțelegere între Comisie și SAE pe de-o parte și Parlamentul European pe cealaltă parte, pe actele delegate. Noi nu suntem mari iubitori a actelor delegate. Știm că o serie dintre colegii noștri și un fost președinte al Parlamentului European, fost comisar, și el i-a încurajat pe colegii noștri să depună amendamente. Noi nu am vrut să mergem atât de departe. Așa că noi suntem o adunare parlamentară și avem puterile noastre. La început era mai degrabă un mediu academic. Pentru cei care au știut cum a arătat Parlamentul înainte, știu că la început Parlamentul European nu avea niciun fel de drepturi bugetare. Am luptat ca să le avem tot timpul lucrurile stau așa. Pe de o parte, cei care spun atenție, dacă le dați drepturi acestor parlamentari, atunci va fi o irresponsabilitate totală. Și nu s-a întâmplat așa. De fiecare dată, Parlamentul European s-a arătat tot mai responsabil. Îi înțeleg pe cei de la Comisie care spun că Parlamentul European nu ar trebui să se încurce în tot. Nu, știm care e separarea puterilor, știm care e rolul nostru. Însă pentru marile, marile alegeri strategice nu ar trebui să fim lăsați la o parte. Avem acest dialog consolidat cu Comisia, ținem cont de el, însă, încă o dată, noi suntem mai mult decât un public care trebuie informat. Putem face mai mult decât un briefing. Noi suntem colegiuitori. Statele membre și ele doresc să aibă un cuvânt de spus. Și aici se vor uh, regăsi punctele importante în discuțiile din trilog. Așa că trebuie să răspundem și la ceea ce ne întreabă publicul. Publicul se întreabă ce facem noi în Parlamentul European. Avem și această sarcină de, la, de a le da asigurări cetățenilor noștri, că, cetă, că aleșii lor fac ceea ce trebuie pentru ei. Și nu încercăm să tulburăm munca comisiei. Cu tot respectul. Dar unii sunt atât de alergici la cuvântul act delegat încât e suficient să menționăm acest cuvânt, prima literă din act delegat și deja vedem o întreagă reacție. Cred că ar trebui să încercăm să ne apropiem pozițiile pe acest punct. Noi suntem hotărâți, știm care e calea de urmat și suntem de părere că trebuie să urmăm această cale de mijloc pe care ne-am ales-o și una pe care ar trebui să se poată încadra toate instituțiile. Mai dorește cineva să adauge cineva repede? Din politețe pentru prietenii noștri japonezi care, înce- care așteaptă să înceapă această audiere, care ar fi trebuit să înceapă acum peste 20 de minute, nu voi mai interveni. Mulțumim, domnule Panzeri. Antonio, aveți ceva de adăugat? No, it's okay. Nu? Bine. Vă mulțumesc, le mulțumesc coraportorilor pe actele delegate și eu reamintesc Comisiei că Parlamentul e un aliat al Comisiei pe multe acte legislative. Fără Parlament nu ați fi reușit să treceți multe acte legislative, așa că să nu ne dați la o parte. Termenul de depunere amendamentelor, raportorul va închide. Mulțumesc, domnul Freund. Mulțumesc, Linda, mulțumesc, stimați colegi. Înainte să încheiem reuniunea comună, 12 decembrie termenul pentru depunerea amendamentelor la prânz. Tot în spiritul procedurilor comune, încurajez toate grupurile să se coordoneze în elaborarea amendamentelor în comisiile parlamentare și să obțină semnături și din partea membrilor AFET și DV. Vom discuta amendamentele la reuniunea din 22 ianuarie. Eu, eu acum voi pleca de la prezidiu și mulțumesc domnului Dan Preda care va prelua în locul meu. Mulțumesc!